Mes chers collègues, bon... Dragi colegi, bună ziua! Alo! Très bien. Pour commencer cette année... La începutul acestui an, faceți mult zgomot astăzi, spune doamna președinte. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. Vreau să vă spun la mulți ani și să vă fac toate urările de bine și de sănătate și de fericire pentru anul 2018 și fie ca toate proiectele dumneavoastră să fie o reușită și la fel să se întâmple și cu lucrările Comisiei de Transport și Turism. Adoptarea ordinii de zi. Putem să adoptăm acest proiect de ordine de zi dacă nu sunt obiecții. Nu? Nu am nimic de comunicat și începem imediat cu pachetul mobilitate în ceea ce privește taxele rutiere. Cu raportorii noștri, doamna Revodalon, doamna Clune și domnul Salini. Dragi colegi, începem lucrările noastre discutând despre ansamblul propunerilor legislative care vizează transportul rutier, Aici, la Bruxelles, vorbim în jargonul nostru despre pachetul de mobilitate 1. E vorba despre lucrări deosebit de importante pentru că afectează viața a zeci de mii de profesioniști și pot să aibă un impact asupra uh, miilor de întreprinderi de transport rutier din Uniunea Europeană. Avem așadar o mare răspundere față de toți acești oameni și față de toate aceste întreprinderi. În plus, trebuie să ținem cont de aspectele legate de mobilitate și de protecția mediului. Emisiile poluante, sănătatea cetățenilor, schimbările climatice vor depinde în mare parte de felul în care noi vom organiza mobilitatea pe drumurile noastre și va depinde și de comodalitate. Avem o mare răspundere, v-am mai spus. Este necesar să începem lucrările noastre într-un spirit de bună cooperare și mai ales să ne ascultăm pentru a garanta adoptarea unei legislații adaptate și pertinente, este deosebit de important să ascultăm toate punctele de vedere, să ne gândim în profunzime și să hotărâm în cunoștință de cauză, mai ales pentru cetățenii noștri care lucrează pe drumurile din Europa. Nu putem să avem doar idei părtinitoare și contez pe dumneavoastră toți. În ce privește organizarea dezbaterilor? Luăm fiecare propunere la rând. Voi da cuvântul mai întâi raportorilor după care raportorilor din umbră și, în sfârșit, deputaților care doresc să ia cuvântul. Voi da cuvântul de asemenea raportorului de la Comitetul Economic și Social, pe care îl salut, și reprezentantului Comisiei. Dezbaterea se încheie cu o nouă intervenție din partea raportorilor. Vom începe mai întâi cu proiectul de directivă numit Eurovinieta, pentru care doamna Revo Dalon este raportoare. Pentru propunerea ce privește taxarea vehiculelor, pentru care doamna Clune este raportor. Și, în sfârșit, propunerea privind interoperabilitatea sistemelor de um, taxe pentru autostrăzi, uh, domnul Salini. Avem uh, un durată limitată pentru discutarea acestor trei propuneri și să știți că am să fiu destul de strict în ce privește respectarea timpului de intervenție pentru că îmi doresc ca pentru toate cele trei propuneri să avem suficient timp să dezbatem. Și fără să mai întârzi, dau mai întâi cuvântul invitatului nostru, Bine ați venit, domnule Coulon, care sunteți președintele secțiunii de transportul de la Comitetul Economic și Social. Vedeți, uh, schimb puțin procedura. Aveți cuvântul timp de un minut. Trebuie să fiți foarte succint și să-mi spuneți uh, care sunt uh, indicațiile dumneavoastră în ceea ce privește cooperarea între comisia noastră și uh, Comitetul Economic și Social. Bine ați venit din nou și vă dau imediat cuvântul. Vă mulțumesc frumos, doamnă președinte. Foarte simplu. Astăzi, pe un subiect ca acesta, nu puteți să lăsați deoparte o parte a Uniunii Europene și a reprezentanților săi, că e vorba despre Comisie, despre Parlamentul European, despre reprezentarea societății civile organizate, adică noi, Comitetul Economic și Social, trebuie neapărat să lucrăm în simbioză este un subiect deosebit de important, cum a spus și dumneavoastră, doamnă președinte. Avem nevoie de un echilibru între aspectele economice, fără economie nu poate să existe în europeană, dar și în ce privește aspectele de protecție a mediului mediul în care vor trăi copiii noștri și să nu uităm că mii de angajați au nevoie de condiții normale, de condiții adaptate de muncă Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați primit și sunt convins că este doar începutul uh, colaborării noastre astăzi. Acest lucru este necesar pentru UE și pentru cetățenii săi. Vă mulțumesc, domnule Culon, cât entuziasm, cât angajament, începem anul cu dreptul. Începem așadar dezbaterea pe primul raport și am să dau imediat cuvântul doamnei Răvodalon și după care voi da cuvântul raportorilor din umbră și celorlalți membri care doresc să ia cuvântul. Doamnă Răvodalun, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a începe prezentarea raportului, aș vrea cu voia dumneavoastră să vă fac o propunere. Ar fi bine să botezăm textul ori directiva Uh, euro-redevanță uh, sau road charging în engleză, pentru că dacă vorbim despre eurovinietă, când de fapt vrem să ieșim din acest sistem, este absolut uh, contrar intențiilor noastre și textul va fi greu de înțeles pentru noi și pentru concetățenii noștri. Bineînțeles că această propunere nu um, este linie roșie pentru mine, dar totuși este important și am vrut să fac această precizare. Astăzi, această directivă a permis crearea unui cadru solid pentru a lupta împotriva discriminărilor între cei care sunt reședinți și nu sunt reședinți în um, ceea ce privește tarificarea rețelelor de transport europene uh, din Uniunea Europeană, dar nu am reușit să respectăm toate principiile din Cartea Alba Transporturilor și mai ales principiul polatorul plătește. În acest cadru, cum v-am mai spus, propunerea Comisiei Europene este o propunere bună. Extinderea sferei de aplicare la toate um, vehiculele grele, uh, includerea vehiculelor uh, ușoare, introducerea progresivă a sistemului de euroredevență, posibilitatea de a avea taxe pentru în aglomerațiile urbane, taxele pe emisiile de dioxid de carbon, toate aceste măsuri ne permit să ținem mai bine cont de folosirea reală a infrastructurii și astfel să putem să um, facem în așa fel încât transportul rutier să plătească cota parte care îi revine pentru protecția mediului înconjurător. Dar aș critica propunerea Comisiei pentru că nu a mers suficient de departe. Se introduce acest sistem de eurovinete, dar nu există garanții cum că acest sistem va fi înlocuit de niște redevențe în funcție de numărul de kilometri parcurși. În al doilea rând, se uh, um, dă posibilitatea aplicării acestei redevențe în mod discriminatoriu în funcție de categoria vehiculelor, ceea ce nu este de dorit. De aceea vă propun ca, într-o primă instanță, să nu introducem eurovinetă doar pentru vehiculele grele, ci să înlocuim această eurovinetă cu niște redevențe bazate pe distanța parcursă. Și atunci când, în 2026, nu va mai exista sistemul eurovinetei pentru vehiculele comerciale ușoare, vă propun să aplicăm fără niciun fel de distincție acest sistem de uh, taxă pe distanța parcursă pentru absolut toate categoriile de vehicule. Deci, do- din 2026, această taxă se va aplica tuturor vehiculelor ușoare, nu numai vehiculelor grele, deci inclusiv motocicletelor. Dar um, se va ține cont de capacitatea uh, de, și de masa maximă admisibilă a fiecărui automobil. Obiectivul nostru este să eliminăm discriminările între uh, toți participanții la trafic și să respectăm principiul polatorul plătește. Uh, în ceea ce privește aplicarea acestui principiu, tocmai polatorul plătește, eu propun să introducem o taxă pentru costuri externe pentru toate uh, axele rutiere din uh, RTRD um, și începând cu 1 ianuarie 2026, această taxă trebuie să se aplice și autovehiculelor. În plus de aceste două principii, uh, utilizatorul plătește și polatorul plătește, Transparența sistemelor de taxă pe autostradă trebuie de asemenea să fie avute în vedere. Ca să avem aceste sisteme mai eficiente, sisteme de taxă autorizare mai eficiente, vă propun să existe o um, prelevare a acestor taxe pentru a lupta împotriva degradării infrastructurilor rutiere și pentru a uh, putea uh, proteja mai bine mediul înconjurător. În al doilea rând, pentru a garanta coeziunea socială, propun să creștem nivelul de deducere propus de directivă de la 13 la 50% pentru cei care uh, folosesc foarte des infrastructura, mai ales cei care locuiesc în periferia marelor orașe. Ideea este să ținem cont de factorii socioeconomici și mulți de asta să varieze nivelul taxei pe autostrăzi. Deci, din perspectiva coeziunii teritoriale, propun să oferim autorităților teritoriale competente și statelor membre mai multă flexibilitate ca să țină cont de impactul acestor uh, uh taxe pe autostradă pentru regiunile periferice iar uh, banii trebuie să rămână în perimetrul regiunii unde au fost prelevați, ceea ce va permite uh, creșterea bugetului și a nivelului de um, um, viață în regiunile respective. În plus, trebuie să existe parcări sigure și securizate pe toată rețeaua de autostrăzi pentru care se plătește o taxă în raportul meu există mai multe elemente pentru a garanta transparența sistemului de peaj. În primul rând, operatorul trebuie în toată transparența să arate ce a făcut cu banii, ce lucrări a, a um, finanțat, cum au fost folosiți acești bani din taxele prelevate pentru folosirea autostrăzilor. Iar prețul uh, uh, trebuie să fie comunicat, trebuie să existe campanii de promovare și ar fi bine să existe și o agenție europeană a transporturilor terestre care să gestioneze la nivel european toate aceste sisteme de uh, peaj. De asemenea, ne dorim ca o parte din acești bani să fie folosiți pentru a uh, finanța proiectele din uh, rețelele uh, de transporturi terestre vă propun să dăm posibilitatea de a uh, stabili redevanțe pentru costuri externe, chiar și în cazul în care se produc accidente din cauza uh, traficului. Aș vrea să spun că raportul meu este un întreg coerent. Propunerea mm, pe care o fac eu, redevanță în funcție de distanța um, parcursă de un autovehicul, nu poate să funcționeze dacă nu există transparență. Vreau să mulțumesc numeroaselor persoane și organizații cu care am avut schimburi de vederi constructive. Vreau de asemenea să mulțumesc serviciilor comisiei cu care am colaborat și să mulțumesc în mod special lui Samuel Bele, asistentului meu, asistenților de la grup și tuturor persoanelor care au permis uh, scrierea acestui text și acum uh, abia aștept să vă aud, doamnelor și domnilor, raportor din umbră și dragi colegi, ca să putem împreună să facem o propunere ambițioasă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc frumos, doamnă raportor! Începem cu raportorii din umbră. Domnul Bach, aveți cuvântul 3 minute. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început aș dori să îi mulțumesc raportoarei pentru prezentare și pentru raport. Doresc să îmi exprim sprijinul pentru continuarea procedurii uh, și uh, propunerea de modificare a titlului mi se pare potrivită pentru că nu mai putem vorbi despre eurovinete, dacă tocmai asta vrem să eliminăm, vinietele. Parlamentul în mai multe rezoluții precum și în Cartea Albă pentru Transport, s-a exprimat pentru principiul poluatorul, respectiv utilizatorul plătește. Și am solicitat o legislație concretă, um, ușor de implementat. Pro Comisia a ascultat și a venit cu o propunere care merge în direcția cea bună. Regret însă, la fel ca raportoarea, că nu s-a Uh, putut cădea de acord asupra unei uh, legături cu obiectivul. Raportoarei aș vrea să îi spun că propunerea este foarte ambițioasă, îndrăzneață și pe aici, pe colo poate că a mers uh, puțin prea departe, dar pentru început este o bună bază și cred că vom găsi un echilibru. Unele puncte trebuie menționate. Includerea șoselelor secundare mi se pare problematică. Bineînțeles că înțeleg argumentul că șoferii vor lua mm, căi, mm, șosele secundare pen, pentru a mm, nu plăti taxa, însă cred că extinderea domeniului de aplicare este uh, nu este neapărat susținută la noi la PP. Se vorbește despre factori socioecologici care să fie țin, de care să se țină cont când este vorba de stabilirea uh, tarifelor. Mă întreb cum le calculăm și cum uh, cum calculăm în mod concret asta. Apoi, reducerea de 50% pentru cei care fac naveta, de exemplu. Cred că și despre asta putem să vorbim cu seriozitate. Cu siguranță se creează um, un, o povară administrativă enormă și ne întrebăm dacă putem găsi o soluție, dacă asta este o soluție sau doar se creează noi probleme. Propunerea ca uh, pentru automobile să se calculeze taxa în funcție de emisiile de CO2 uh, mi se pare problematică. Cred că propunerea comisiei aici este mai uh, realistă. Sprijin uh, coerența uh, propunerii ca fiecare autovehicol să fie cuprins Tocmai de aceea sprijin includerea autobuzelor și motocicletelor, chiar dacă se mai pot face unele ajustări. Raportoarea parțial a făcut asta la autobuze. Este de asemenea uh, binevenită includerea um, um, autovehiculelor de livrare, deci mici camionete, am uh, fost de acord că um, nu se poate ca acestea să doamna președinte îl roagă pe domnul Bach să, Bach să ajungă la final în regulă, spune domnul Bach ni se pare problematică includerea costurilor pentru accidente este un domeniu interesant, dar mai trebuie să discutăm Um, avizul celor de la CESE solicită mai multă transparență și acceptanță din partea cetățenilor. Mi se pare important acest lucru și cred că aici um, um, crearea unei legături între venituri și utilizarea lor pentru un anume scop ar fi binevenită pentru a crește acceptarea. Mulțumesc. Aș mai fi avut câteva uh, puncte, însă văd că doamna președinte este foarte strictă astăzi, deci voi încheia aici. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Bach. Trebuie să vă spun că nu prea cunosc pe cineva care să lase oamenii să depășească cu două minute timpul de intervenție. Nu sunt chiar așa de strictă. Domnul Peter Van Dalen acum, pentru trei minute. Vă lansez provocarea să respectați timpul. Eh, Bună ziua tuturor! Raportul prezentat de doamna raportor este ambițios atât din punct de vedere al conținutului cât și din punct de vedere al calendarului. Noi, ca grup, încă mai analizăm eh, subiectele menționate în acest eh, raport. respect uh, ambiția doamnei raportor într-o anumită măsură. Nu sunt convins de extinderea domeniului de aplicare astfel încât să fie incluse inclusiv motocicletele. Nu știu dacă este soluția cea mai înțeleaptă. Un alt uh, punct ar fi uh, condițiile socioeconomice ale utilizatorilor și uh, Uh, adaptarea um, tarifelor la asta. Cred că dezbaterea ar fi fără sfârșit. Știți, uh, doamnă președinte, că o autoritate specială rutieră uh, la nivel european nu este ceva ce ne dorim, cum nu este nici taxarea șoselelor secundare. Iată, deci, câteva elemente pe care doream să le menționăm. Este pozitiv că s-a spus că trebuie să avem o bază bună pentru uh, taxare, uh, iar principiul polatorul uh, plătește ni se pare important de respectat. În ceea ce privește alocarea într-o anumită direcție a veniturilor, opiniile sunt împărțite în, în grupul nostru. Uh, este bine să legăm veniturile de investițiile în infrastructură, spun unii, colegi din grup, ceilalți spun că este subsidiaritate și nu ne putem atinge de acest subiect. Însă important este ce, mi se, este ce spune doamna raportor, că acolo unde um, aplicăm taxări trebuie să existe și parcări sigure Cred că acestea lipsesc pe rețeaua rutier, în rețeaua rutieră europeană și mulți uh, șoferi sunt victimele uh, unor uh, tâlhării și așa mai departe. Deci trebuie să îmbunătățim uh, facilitățile de parcare. De asemenea, Doamna raportor spune că trebuie să acordăm uh, tratament favorabil vehiculelor mai puțin poluante. Suntem de acord și cu asta. Acestea sunt deci câteva elemente. Discuția în grupul nostru continuă. Doresc să-i mulțumesc raportoarei. Mulțumim foarte mult, domnule Van Dalen. Trei minute fix. Bravo! Începeți anul cu piciorul drept. Domnul Riche nu este prezent, dar îl reprezintă domnul Telicca. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor. Astăzi este vizita lui Emmanuel Macron în nordul Franței. Nu are nimic de a face cu propunerea, dar este motivul pentru care Dominic Riche a fost reținut în circumscripția sa și m-a rugat tocmai de aceea să vă prezint poziția sa. Încă nu am avut însă o dezbatere la nivelul uh, grupului, deci nu pot să vă spun dacă între grupul va fi de aceeași părere. Dominic dorește să îi mulțumește raportoarei pentru calitatea raportului său. Propunerea comisiei, conform uh, lui Dominic Riche, mergea în direcția cea bună, iar um, raportul doamnei Revădalân uh, îmbunătățește această propunere. Dominic sprijină principiul taxării bazată pe distanță și includerea tuturor categoriilor de vehicule, pentru că acestea merg mână în mână cu principiul poluatorul, utilizatorul plătește și se uh, internalizează externalitățile. De asemenea, uh, sprijină ideea de alocare țintită a veniturilor pentru a se uh, rezerva fondurile pentru infrastructură acest lucru este un element esențial al textului. Nu vă va surprinde, de asemenea, că domnul Riche, la nivel personal, sprijină propunerea raportoarei în ceea ce privește crearea unei agenții rutiere europene. Amendamentele vor avea ca scop clarificarea unor elemente, de exemplu, concesiunile existente, sau competențele în ceea ce privește implementarea uh, taxării în rețea. La acest ultim punct, uh, spune Dominic Richet, este esențial ca uh, în conformitate cu acordul statelor membre, autoritățile la nivel subnațional să poată impune taxe pe rețeaua de sub autoritatea lor. Atât a avut de uh, spus Dominic Riche. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Telicica. Eu sunt din aceeași circumscripție ca domnul Riche și iată, am preferat să fiu aici cu dumneavoastră și să nu-l văd de data aceasta pe președintele nostru. Deci, iată, v-am ales pe dumneavoastră. Domnul Chris Taylor. Ah, c'est M. Dalunde qui prend la parole. Excusez-moi, M. Dalunde, la parole est à vous. <laughs> Thank you, Mulțumesc. Um, intervine domnul Talunte, în schimb. Mulțumesc, doamnă președinte. Există multe elemente pozitive în această propunere a Comisiei. Um, sunt incluse toate autovehiculele și taxarea este uh, pe, pe bază de distanță și se includ costurile climatice. Însă, trebuie să ne asigurăm că asigurăm uh, o concurență echitabilă între uh, diferitele tipuri de transport. Deci, Uh, taxa să fie, trebuie să fie suficient de ridicată pentru uh, ca astfel uh, modul de transport cel mai ecologic să fie și cel mai ieftin. Deci să nu existe o distorsiune a concurenței cu calea ferată. Suntem de acord și cu principiul poluatorul plătește. Vă mulțumim foarte mult! Am să dau cuvântul acum celor care doresc să intervină, chiar dacă nu sunt raportori din umbră. Aveți la dispoziție un minut. Începem cu doamna Foster. Știu că va fi greu, dar vă dau numai un minut. Vă rog. Thank you, Chairman. It's very generous. Um, I'd like to thank the... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru raportul său. Eu nu intervin în numele grupului, evident, intervin din punct de vedere personal, ci în numele delegației mele. Nu ne place uh, modul în care se dorește extinderea domeniului de aplicare. Nu sprijinim includerea autobuzelor uh, și autocarelor. Credem că ar dezavantaja pe cei care trăiesc în zone rurale. Nu suntem de acord cu cele spuse de comisie în ceea ce privește clasele referitoare de, la euroemisii, să, ar fi depășite. Nu credem că metodologia este suficient de matură pentru a calcula emisiile. Suntem împotriva uh, impunerii de taxe uh, de aglomerații. Ține, credem că este uh, o competență națională considerăm că utilizatorii ar trebui să poată alege între taxarea uh, la nivel orar sau uh, taxarea la nivel de, pe bază de distanță. Uh, credem că statele care au deja acest sistem ar, mm, ar avea mari greutăți să schimbe sistemul. În ceea ce privește alocarea pentru un anumit scop a veniturilor, credem că ține de, compet- de competențele naționale. Îi mulțumesc uh, raportoarei pentru munca depusă, nu, avem nimic, nu am nimic personal cu ea, însă nu suntem de acord cu abordarea dumneaei. Mulțumim foarte mult, doamna Foster, spune doamna președinte. Ați primit 30 de secunde în plus. Doamna Arnotu, vă rog. Merci, madame le président, merci, madame le rapporteur. Da, da mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Am vorbit deja despre conținut, deci am, uh, despre conținutul propunerii comisiei. Să revin la ceea ce a propus doamna Revădalon. Unele sunt inacceptabile. Uh, la nivelul uh, centrelor orașelor nu ar trebui să existe niciun fel de taxă. Anumite tipuri de taxare pot fi acceptabile însă uh, trebuie um, să nu se facă uh, discriminare între diferitele regiuni. În plus, nu se respectă principiul subsidiarității. Suntem, avem de face cu un raport care um, vorbește despre taxarea um, camioanelor grele, iar extinderea domeniului de aplicare până la motociclete este inacceptabilă. Taxarea în funcție de distanță ni se pare inutilă având în vedere că deja prețurile la carburant sunt foarte ridicate. Care deja legislația europeană a creat uh, o junglă administrativă pe șoselele europene, încât nu mai e nevoie de mai multe măsuri. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Gracias, Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc frumos, doamnei raportor, pentru propunerile dumneai. Multe ne interesează. Aș vrea doar să vă spun că amendamentul 56 propune un sistem pentru a ajuta țările care se află la uh, periferie. Totuși aș vrea să spun că dacă este să uh, propunem o asemenea măsură, ar fi mai bine ca ea să fie la nivel european și nu doar pe plan național pentru că statele membre întotdeauna încearcă să scape de astfel de uh, măsuri și să scape de obligațiile față de um, proprii um, utilizatori um, rețelelor uh, și mă gândesc la uh, femei, la familiile care trăiesc în periferia orașelor și care le este foarte greu să facă față costurilor cu folosirea autostrăzilor. Cu cât aceste costuri cresc, cu atâta ele au un impact mai mare asupra acestor familii și de aceea mă gândesc cum putem să ajutăm și pe acești utilizatori. Deci, doamna raportor spune că trebuie să existe măsuri la nivel național și să luptăm împotriva discriminării față de acești utilizatori săraci, dar eu cred că ar fi mai bine să fie o măsură la nivel european. Iar în ceea ce privește um, taxa de folosire a autostrăzilor, într-una dintre, într-un dintre amendamente se propune o definiție dar uh, să știți că există uh, anumite state membre în care chiar și uh, Constituția prevede posibilitatea de a face o, mm, de a folosi o definiție diferită față de cea propusă la nivelul statului central, statului federal. Așa se întâmplă în Spania. Ce facem cu vehiculele care au emisii zero? Eu nu înțeleg foarte bine de ce uh, faceți această distinție între uh, vehiculele uh, cu emisii zero și celelalte vehicule pentru că le-ați scos din locul unde puseseră comisia și prefera să plăți în alt loc. Mulțumesc, doamna Iala Sender. Domnule Cor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, domnule raportor. Cred că textul se îndreaptă în direcția potrivită. Nu știu încă dacă taxa să fie pe uh, suprafața respectivă. Pentru mine e important aici principiul subsidiarității. Ceea ce privește costurile, am o senzație ciudată. Văd acest pericol că viitoare blocaje să fie create prin uh, șantiere ca să se plătească mai multe taxe, dar cine stă blocat pe autostradă plătește deja fără să vrea și fără să fie vina sa. Ar trebui să fim uh, precauți, să avem în vedere aplicarea transfrontalieră. Mm-hmm. Un astfel uh, de... Nu, uh, plata pe distanță e mai bună decât cea pe timp, vinieta pe care o avem acum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna de Monte. Si, grație. Vă mulțumesc frumos. Din capul locului vreau să adresez mulțumeri uh, doamnei raportor și raportorilor din umbră, dar mai ales doamnei raportor pentru acest proiect de raport. Aș vrea să spun uh, câteva lucruri despre taxele pe aglomerație. Deja, la nivel european, există asemenea exemple care au servit de model. Inițial uh, au suscitat uh, opoziție și după aceea toată lumea le-a acceptat, inclusiv cetățenii, și s-a dovedit că erau um, foarte binevenite pentru îmbunătățirea infrastructurii. În ce privește taxarea drumurilor secundare? Da, mi se pare că e greu de pus în aplicare o asemenea măsură, dar drumurile secundare pot să reprezinte o problemă. S-ar putea ca um, camioanele să prefere această rețea de drumuri secundare ca să nu plătească taxele, ceea ce va uh, duce la creșterea poluării. Este foarte important să existe spații de parcare, acest lucru l-am spus și pentru alte raporturi. În ce privește taxele pentru folosirea infrastructurii, acești bani trebuie investiți doar în infrastructură după aceea ca să se ajungă la o îmbunătățire a, a, uh, a um, calității acesteia. În ce privește poluatorul polatorul plătește? De ce să nu există existe un criteriu uh, um, de taxare treptată. Deci să putem să um, facem în așa fel încât pe termen lung să nu mai încurajăm folosirea acestor transporturi pe distanțe foarte lungi. Doamnă Aiuto, ați venit în întârziere. E totul în ordine? Vă spun la mulți ani. Sunteți raportare din umbră, vă dau trei minute. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Îmi cer scuze, uh, avionul a venit cu întârziere. Am făcut tot ce am putut, dar și îmi cer scuze și pentru că sunt răgușită. Referitor la acest dosar, aș vrea să mă concentrez pe patru puncte care mi se pare dreptul fundamentale și asupra uh, cărora oricum ne-am exprimat pozițiile uh, în amendamentele pe care le-am trimis. Referitor la costurile cu infrastructura, ne convine propunerea comisiei, prin urmare, nu ne deranjează extinderea sferei de aplicare a directivei. Costurile cu infrastructura să fie plătite și de autobuzuri, uh, um, minibusuri, de camionete și de vehiculele grele. Acești bani trebuie obligatoriu să fie reinvestiți pentru întreținerea acestei infrastructuri. Pentru noi este un punct deosebit de important și cred că multă lume este de acord cu această idee. În ceea ce privește costurile externe, privitor la externalizarea și internalizarea, mai ales internalizarea costurilor de mediu, cred că aici avem nevoie de niște măsuri care să fie eficiente și trebuie să uh, favorizăm acele mijloace care sunt cu adevărat mai puțin poluante. Uh, trebuie să folosim aceeași logică pentru acești bani, uh, să investim pentru a proteja mai bine mediul înconjurător să existe un obiectiv sigur uh, în ce privește aceste costuri suplimentare, care să fie folosiți în niște scopuri bine definite de la bun început. Aceste costuri externe, cum spuneam, trebuie reinvestite pentru reducerea poluării, trebuie să punem la punct infrastructuri pentru transporturi care poluează mai puțin. Toate aceste modalități alternative de transport, dar care au nevoie de o infrastructură uh, tipică ca să se poată mm, lansa pe piață, pentru că în momentul actual nu au cum să câștige uh, o, o un procent mare din piață. La fel și cu uh, um, modalitățile de transport, atât pentru pasageri cât și pentru mărfuri. E bine să trecem din ce în ce mai mult de la transportul pasagerilor sau mărfurilor de pe drum, pe uh, cale ferată sau alte modalități uh, sustenabile de transport. Și aceste alegeri trebuie să fie um, premiate. costurile în funcție de distanța uh, parcursă și taxa în funcție de distanța parcursă. Da, e bine, am putea să fim de acord, la fel și cu taxa pe aglomerație. E bine să investim acești bani ca să favorizăm alte moduri de transport, dar trebuie ca totul să fie deosebit de transparent. Un ultim punct, în ceea ce privește tocmai transparența. Să se înțeleagă foarte bine cum se uh, împart diferitele costuri, costurile aplicabile, costurile externe și costurile cu gestiunea. Să se înțeleagă foarte bine care sunt avantajele aplicării cu tare sau cu tare taxe dacă se obține o, reducere importantă a emisiilor de dioxid de carbon sau dacă drumurile sunt mai puțin aglomerate datorită faptului că se aplică această nouă taxă. Uh, dacă numărul accidentelor scade și uh, mm, dacă securitatea pe drumuri a crescut. Vă mulțumesc frumos! Merci beaucoup, madame. Mulțumesc, doamna Iuto. Acum mă uit la raportorul de la Comitetul Economic și Social și dau cuvântul domnului Alberto Mazzola. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Vreau să vă prezint avizul Comitetului Economic și Social în ceea ce privește directiva Eurovinietă. Directiva s-a transformat dintr-o normă în favoarea pieței interne într-o normă de luptă împotriva CO2. Comitetul Economic și Social consideră că dacă am avea o taxă pe infrastructura rutieră bazată pe distanța parcursă și dacă este transparentă, nediscriminatorie și nebirocratică și există și niște costuri externe bine gestionate, dacă folosim principiile utilizatorul plătește și polatorul plătește, toate aceste măsuri vor avea un efect pozitiv pentru a lupta împotriva deteriorării infrastructurii de, de drumuri, împotriva aglomerației și împotriva uh, poluării. Noi considerăm că acest sistem poate să fie aplicat în mod progresiv atât pentru vehiculele grele cât și pentru vehiculele ușoare pe rețeaua transeuropeană uh, um, aceste măsuri ar trebui să fie aplicate în prioritate. CS însă este îngrijorat de faptul că e nevoie de 530 de miliarde de euro pe an investiții pe an. Și acești bani nu au putut să fie garantați pentru că de când a început criza nu s-au investit mai mult de 100 de miliarde pe an. Uh, banii proveniți din taxe trebuie neapărat să fie reinvestiți pentru costurile cu construirea, întreținerea, dezvoltarea rețelelor de uh, rutiere și de asemenea uh, costurile pentru din taxa pe distanță ar trebui să fie folosiți pentru îmbunătățirea sistemelor de transport alternativ, pentru electrificarea Uh, străzilor și pentru orice alte modalități de uh, transport care necesită uh, noi tehnologii. Și în plus, trebuie să aplicăm taxele și pe rețelele secundare. Ar trebui însă să dăm multă atenție uh, ratei de acceptare a acestor măsuri, să fie totul foarte clar pentru viitorii uh, utilizatori. Avem nevoie de informații clare și imediate ca să se știe clar cum sunt folosiți banii percepuți, cui și căror scopuri sunt destinați acești bani. Și în fiecare an să se facă o prezentare sintetică a rezultatelor. Potrivit CESE, uh, mai mult de uh, jumătate de milioane de locuri de muncă ar putea să fie favorizate de introducerea acestor măsuri. Cum spuneam, sunt măsuri pozitive care luptă împotriva poluării și potrivit principiilor și limitelor uh, indicate de directivă, cred că vor exista mai mulți bani de investit. Am citit cu multă atenție raportul uh, Singura observație pe care vreau să o fac este cu privire la salvgardarea pieții unice. Vreau să o felicit pe doamna raportor și vreau să-i mulțumesc frumos pentru faptul că a acordat atenție muncii noastre și pentru faptul că a inclus într-un text legislativ multe dintre propunerile pe care le-a făcut CESE. Vă mulțumesc încă o dată, mult succes! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule Mazula. numele, ați vorbit în numele Comitetului Economic și Social și acum vreau să dau cuvântul uh, reprezentantului uh, DG, DJ Move. Vă mulțumesc, la mulți ani! Vom avea nevoie de orele dumneavoastră, doamnă președinte, anul acesta. Misiunea mea este destul de ușoară astăzi. Comisia nu poate decât să fie de acord cu acest proiect de raport și ne bucurăm că acest proiect de raport este de o calitate excepțională care și în plus confirmă principalele idei din uh, propunerea comisiei. Pe unele puncte, costurile externe, doamna raportor merge și mai departe decât propunerea comisiei și a punere în aplicare a principiului uh, poluatorul plătește. Nu vreau să trec în revistă toate amendamentele, vreau însă să, să Mă opresc asupra câtorva dintre ele. În primul rând, extinderea principiului directivei la toate vehiculele este ideea de bază din propunerea noastră. Am auzit că anumiți deputați au rezerve în această privință, mai ales în ce privește extinderea domeniului de aplicare la autobuze. E adevărat că nu trebuie să defavorizăm acest mijloc de transport, este mijloc de transport public, însă a favoriza folosirea autobuzelor nu înseamnă că acestea trebuie să fie scutite de plata uh, Uh, taxelor pentru folosirea infrastructurii. Există un principiu de bază în propunerea noastră și anume că sistemul de vinietă uh, progresiv va dispare și după o perioadă de tranziție se va ajunge la un sistem de uh, peaj, de taxă pentru folosirea um, infrastructurii. Doamna comisar ține foarte mult la acest lucru. În ce privește principiul alocării resurselor, în engleză earmarking, acest principiu este pe deplin sprijinit de noi, chiar dacă propunerea noastră este destul de prudentă în această privință. Am tras învățăminte din palma pe care am primit-o în timpul negocierilor cu statele membre și de aceea am fost mai prudenți în propunerea noastră. Dar uh, suntem pentru amendamentele propuse de doamna raportor în acest sens. Aș vrea să mai atrag atenția asupra trei puncte Uh, aici cred că trebuie să mai discutăm. În primul rând, conceptul modificării substanțiale a uh, um, taxelor pe folosirea infrastructurii, pentru că totul depinde de felul în care statele membre se achită de obligația de informare și notificare a Comisiei. Comisia trebuie să examineze aceste proiecte de peaj și apoi să le dea undă verde. Deci, înainte de a le modifica, Cred că trebuie să fim atenți cu asemenea dispoziție legislativă, pentru că în trecut aceste notificări obligatorii din partea statelor membre și-au dovedit uh, plus valoarea, pentru că exista un dialog între Comisie și statul membru respectiv. Vreau să ne asigurăm că uh, respectivul punct de um, peaj era conform cu directiva. Un alt punct E vorba despre uh, uh, rambursările sau reducerile pe care uh, un stat membru le poate da utilizatorilor frecvenți, de până la 50% potrivit amendamentului. Dar dacă am acceptat așa ceva, cred că aducem atingerea obiectivului principal al propunerii și anume să reducem aglomerația de pe drumuri. Dar e adevărat că putem să împăcăm uh, mai multe obiective de exemplu, uh, reducerea aglomerației cu nevoia de coeziune socioteritorială. Deci, poate că reușim să ne înțelegem dacă mai um, rescriem amendamentul. Un alt punct, uh, costurile externe care, potrivit doamnei reportoare, ar trebui să devină obligatorii. Un mic bemol aici, Cred că trebuie să fim atenți la includerea taxelor în caz de accidente. Cred că există tot atâtea teorii câte studii în domeniu, deci e bine să fiți prudenți. În încheiere, ca să fiu optimist, aș vrea să citez un amendament, numărul 35, în care doamna raportor ne spune că pe drumurile unde există uh, puncte de plătire a taxei, trebuie să existe infrastructuri de calitate și mai ales parcări mm, sigure și dotate. Acest amendament este deosebit de important, care justifică oarecum existența taxei pe autostradă. Dacă utilizatorul plătește, are dreptul să beneficieze de o infrastructură de calitate și nu e vorba numai despre uh, carosabil, ci și de um, um, locurile de uh, parcare și locurile de um, um, odihnă. Deci dacă e un amendament care chiar dovedește că uh, odată cu aceste rapoarte avem uh, o intenție foarte clară, e tocmai acesta, că există o legătură între aspectele sociale și piața internă în toate propunerile comisiei și există o legătură și între aspectele sociale și uh, taxarea uh, um, pentru folosirea infrastructurii. Acestea erau principalele mele idei. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur Lejoie. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Revodalon. Am să vă dau din nou cuvântul pentru un minut și jumătate. Dar ați văzut, uh, suntem pe calea cea bună. Chiar și Comisia Europeană vă admiră munca. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor pentru intervenții, propuneri, observații. Le-am notat pe toate, iar uh, munca de-abia începe. Am să încerc să răspund la câteva din elementele menționate. Chestiunea indicării um, punctelor de taxare a fost bine primită de colegi Majoritatea par să considere că e bine să uh, se pună asta în aplicare și mă bucură și sprijinul comisiei. Am uh, inclus asta într-un mod uh, clar în raport, însă întotdeauna se poate îmbunătăți și intra mai mult în detaliu. La trialog trebuie să obținem asta. Și bineînțeles, sunt, um, cunosc uh, dificultățile um, cu care ne-am confruntat în trecut în încercarea de a face Consiliul să accepte asta. Dar mi se pare esențial uh, pentru impunerea de taxe um, pe toate șoselele și pentru toate uh, tipurile de autovehicul. Taxarea șoselelor secundare este ceva ce ține de statele membre Uh, statele membre pot alege să facă asta când se știe că se face apel la aceste uh, șosele pentru a evita uh, bornele de taxare. Deci trebuie oferită această posibilitate, nu să fie ceva obligatoriu. Chestiunea factorilor socioeconomici este importantă, vorbea și doamna aia la Sender despre asta. Este important să prevedem posibilitatea pentru statele membre astfel încât să nu existe discriminare pentru cei care sunt obligați uh, să folosească șoselele pentru a merge acasă. În funcție de tipul de vehicol, vehicul uh, și emisiile acestora de CO2 uh, mi s-a spus că nu există diferențe Um, în ceea ce privește taxa, dar este greșit. 75% este reducerea pentru vehiculele cu zero emisii. Amendamentele 49 și 50 ale doamnei Ayala Sender uh, erau de clarificare și nu pentru a elimina propunerea inițială a Comisiei. În ceea ce privește alocarea obligatorie a fondurilor, este important, avem nevoie de sprijinul tuturor pentru asta. De asemenea, este nevoie de o majoritate pentru a pune capăt vinietelor și pentru a um, impune această taxare bazată pe distanță, trebuie să facem în așa fel încât toate vehiculele să fie incluse ținând cont, bineînțeles, de diferitele tipuri de uh, utilizare a, uh, a șoselelor. Când e vorba de transport public, trebuie să se țină cont și așa mai departe. Termenul pentru amendamente 20 februarie, prezentarea amendamentelor 19-20 martie și votul la TRAN 14-15 mai. Mulțumesc, doamna președinte! Mulțumim, doamnă Revodalon. În principiu, doamna, în principiu președinția oferă calendarul. Deci am să vă mai spun o dată, pentru că e treaba mea. Deci, termenul pentru amendamente 20, 20 februarie. Deci întâi depunem amendamentele și restul îl vom vedea mai târziu. Mulțumim foarte mult. Trecem acum la doamna Clun, al doilea nostru raportor. În ceea ce privește uh, taxarea vehiculelor din nou. Începem cu raportoarea, apoi raportorii din umbră și apoi cei care doresc să se exprime. Mulțumesc. E în legătură cu dosarul Uh, anterior, dar ține de anumite dispoziții cu privire la impozitarea vehiculelor. Comisia a spus că statele membre ar trebui să aibă mai multă marge de manevră în ceea ce privește reducerea <clears throat> acestor taxe sub valoarea stabilită în directiva Eurovenet. În general se susține această propunere, dar oricum vorbind de impozitare, e un subiect al statelor membre Dosarul se află în procedură de decizie. Consiliul trebuie să țină cont de pozițiile Parlamentului și Consiliului, dar nu e legat de poziția noastră. E vorba doar de o consultare. Iată așadar unde ne aflăm. Salutăm această propunere de a ataca unele din problemele cu care ne confruntăm în transport, elemente sociale, de mediu și așa mai departe. E important să avem o abordare echilibrată să se ține cont de importanța transportului pentru piața unică și cred că această impozitare în funcție de distanță poate juca un rol important. Mai cred de asemenea că atunci când vorbim de introducerea acestor măsuri, trebuie să ținem cont și de măsuri de circumstanțe naționale specifice și flexibilitatea e de asemenea importantă. Vrem să evităm costuri administrative pentru statele membre sau costuri suplimentare care să fie considerate incorrecte sau prea mari pentru operatorii de transport. Dacă introducem așadar o astfel de taxare pe distanță, așa cum s-a stabilit înainte, e important ca rata să fie redusă Mă gândesc în special la IMM-uri și important să încercăm să evităm situația dublei taxări. Sunt pentru reducerea nivelului de impozitare, s-a propus pe o perioadă de 5 luni, dar pentru flexibilitate mai mare trebuie să simplificăm propunerea ca să nu reprezinte o sarcină administrativă prea mare pentru statele membre. În acest sens merg uh, propunerile mele, amendamentele mele. Reducerea într-un singur uh, pas și nu gradual în 5 pași an cu an. E un dosar foarte scurt, uh, o singură propunere, dar uh, trebuie să-l vedem împreună cu celelalte dosare discutate anterior. Aștept cu interes contribuțiile membrilor și discuția și sperăm să fi, și finalizăm. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Claude. Pour le groupe social... Mulțumim. În numele grupului socialiștilor are cuvântul domnul Ertug. Thank you very much. Mulțumesc. În primul rând, vorbesc în numele colegei mele, Claudia Zapardel care nu este prezentă astăzi aici. Da. Doamna Zapardel are următoarea poziție. Aceste uh, taxe bazate pe distanță pot juca un rol în uh, încurajarea unui transport mai curat și salută această propunere a Comisiei de a, lua, de a efectua pași suplimentari. Doamna Zapardel e de acord că avem nevoie de mai multe instrumente ca să susținem investiții în infrastructură, să eliminăm congestia și poluarea. Aceste impozite uh, auto nu corespund uh, acestor nevoi, nu reflectă problemele de infrastructură. Există însă două aspecte pe care dânsa dorește să le menționeze în scopul unei abordări echilibrate. În primul rând, reducerea ratelor minime ar trebui să aibă loc numai acolo unde există și un sistem bazat pe distanță. Asta pentru a evita posibila dublă taxare și eventuale dezechilibre, dezechilibrări ale bugetelor uh, locale, pentru că sunt uh, țări care depind de aceste venituri. Și timpul petrecut în acest uh, sens trebuie să vedem cum afectează administrațiile din statele membre. Propunerea Comisiei de a o face în 5 ani e problematică pentru instituțiile care trebuie să renoiască legislația și salută propunerile dumneavoastră, doamna Clum. Ar fi mai bine să se întâmple în 2 sau 3 pași. Acestea fiind spuse, Mulțumesc încă o dată, doamnă Clun, pentru munca pe aceste rapoarte. Doamna Țapardel așteaptă cu interes să lucrăm împreună pentru a găsi echilibrul potrivit pentru reducerea acestor tipuri de impozitare și pentru a găsi calendarul cel mai potrivit. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Ertug. Domnul Van Dalen acum, trei minute. Dank, voorzitter. Dank ook, uh... Mulțumesc. Mulțumesc și domnule raportor. Mi se pare interesant când spuneți că trebuie să dăm statelor membre mai multă flexibilitate pentru a ajunge la o reducere a tarifelor. E prevăzută o perioadă lungă, s-a vorbit de 2027. Dezbaterea din grupul nostru nu s-a încheiat încă, însă noi credem că trebuie să fim flexibili. Suntem oricând gata să găsim soluții flexibile. Mulțumesc, domnule Van der Leyen. Domnul Riche sau doamna Bilbao. Doamna Meissner, vă rog. Nu mi-a dat nimic, îmi pare rău. trecem peste această parte, așadar. Trecem peste intervenția domnului Rica și continuăm. Doamna McCarthy nu e aici. Domnul Dalunde, vă rog. Mulțumesc. Aceste impozite pot reprezenta un instrument util Astfel vor apărea și mașini mai curate, însă în același timp nu trebuie să ne bazăm doar pe reglementările legate de taxe. E vorba și de achiziționarea acestor autovehicule și uh, aici încurajările pot fi și de ordin psihologic. Pentru că consumatorii hotărăsc ce autoturism aleg. Până acum nici nu era atât de important cât de mare e consumul. Erau mai importante costurile de achiziție. Dar dacă introducem un sistem bonus-malus, iar cei care poluează mai mult plătesc mai mult, dacă am face acest lucru, atunci putem influența decizia de achiziție. Acesta este un element pe care l-aș fi inclus eu în text. Impozitarea și taxele și mai departe sunt importante dar achiziția e importantă și ea. Merci beaucoup, monsieur Dalunde. Vă mulțumim foarte mult. Mă întreb către Comisia Europeană. Domnule Lejoa, aveți cuvântul. Merci, madame la présidente. Eh bien, écoutez, je pourrais continuer sur la même... Mulțumesc, doamna președinte. Continui pe aceeași uh, linie a entuziasmului ca la raportul precedent. Mrs. Clun, uh, which basically... Salut acest raport care corespunde răspunde dorinței Comisiei de a reduce nivelul de impozitare asupra camioanelor pentru a da o încurajare statelor membre de a trece de la un sistem de impozitare către unul de uh, taxare pe infrastructură. Să nu uităm că nu există o obligație pentru statele membre să reduce nivelul impozitelor, dar pe viitor vor avea flexibilitatea care le va permite acest lucru. În proiectul de raport există un element care dorește să simplifice textul comisiei. Noi în comisie propunem o abordare pas cu pas, 5 pași, 20% în fiecare an, iar doamna raportor spune că ar trebui să se întâmple cu totul într-un singur pas, într-un an. Bine, de ce nu, spun eu, dar dacă insistați cu acest amendament, de ce să reducem taxele abia în 2024? Dacă tot o facem într-o singură etapă, aș spune că am putea face mai devreme. Chiar la, intrarea, la data intrării în vigoare a directivei revizuite. Este singurul lucru pe care doream să-l uh, menționez. Altfel, salutăm raportul. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Liégeois. Vă mulțumim foarte mult. Mențineți-vă optimismul că mai avem un raport. Doamna Meissner, ați descoperit poziția domnului Riche? Scuze, da. Tocmai am aflat că documentul uh, domnului Riche e pentru ambele. Deci, domnul Riche mulțumește și acestui raportor cred că textul merge în direcția potrivită și susține această taxare bazată pe distanță pentru toate vehiculele, pare să meargă mână în mână cu principiul utilizatorul plătește și poluatorul plătește, inclusiv uh, includerea externalităților, același sistem pentru ambele rapoarte. Amendamentele vor încerca să clarifice anumite aspecte, precum dispoziții care țin cont de anumite concesii sau cine decide, cine va fi competent pentru a decide taxele. La nivel uh, regional va exista și acolo acea putere de a impune taxe pe străzi. Uh, Textul dânsului este așadar valabil pentru ambele rapoarte, de aceea n-a trimis două texte. Mulțumesc. Mulțumim, doamne Mester, doamna Clon, doamna raportor, aveți din nou cuvântul, da? Mulțumesc. Mulțumesc membrilor și comisiei pentru contribuții. Cred că avem multe puncte comune, sperăm să fim de acord. E clar că aceste taxe trebuie să scadă și să dăm flexibilitate statelor membre. Nu e nicio obligație pentru statele membre, trebuie să nu uităm acest lucru, sunt doar niște linii orientative și trebuie să fim conștienți de nivelul de taxare, în special pentru IMM-uri, și să recunoaștem că dacă introduci așa ceva într-un domeniu, fără să dai flexibilitate în alt domeniu, atunci s-ar putea să fie o sarcină incorrectă. Aștept uh, cu interes să lucrăm cu raportorii din umbră și cu ceilalți. Aștept amendamente dacă sunt și să respectăm, desigur, calendarul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați ghicit, doamnă Clun, așa este. Termenul pentru amendamente este pe 20 februarie la prânz la ora 12. Continuăm acum cu raportul privind interoperabilitatea sistemelor de taxare. Domnule Salini, bine ați venit și la mulți ani! Vă dau cuvântul, apoi vor urma, vor urma raportorii din umbră și vom avea și un raportor din partea CESE. Vă dau cuvântul, domnule Salini. La... Vă mulțumesc! Raportul privind revizuirea directivei cu privire la telepeaj, la taxa pentru folosirea autostrăzilor, este pentru a înlocui directiva din 2004, care acum este depășită. Există îngrijorări, mai ales cu privire la interoperabilitatea sistemelor de telepeaj, și pe de altă parte, un alt element important este vorba despre schimbul de informații transfrontaliere ca să se găsească tocmai la o soluție la situațiile în care nu sunt plătite taxele pentru folosirea uh, autostrăzilor. Acestea sunt așadar principalele obiective. Se dorește construirea unui sistem la nivel european care să permită um, interoperabilitatea datorită acestui mic um, um aparat aflat la bordul vehiculului. Având în vedere problemele constatate în prezent, există un acces dificil la piață pentru furnizorii acestui serviciu. Ei acum trebuie să plătească costuri excesive. De aceea este nevoie să se intervină. Trebuie să ne gândim și care este costul acestor uh, aparate, pentru că ele trebuie să se conecteze la un satelit, ori localizarea prin satelit uh, continuă să fie mai costisitoare comparativ cu aparatura la bord care funcționează pe o altă bază tehnologică. Deci trebuie să facem în așa fel încât aceste aparate să fie mai uh, abordabile, astfel, altfel costurile nu sunt ușor de suportat pentru întreprinderi. Avem probleme cu interferențele pe diferite frecvențe atunci când sunt folosite transporturi inteligente. Și s-a pus și problema temeiului juridic care să permite schimbul de informații între țări astfel încât să se um, sancționeze cei, uh, acei utilizatori care nu au plătit taxele. Din punctul de vedere al raportorului, noi am făcut câteva considerații preliminare care sunt incluse în proiectul de raport. Aș vrea să vorbesc despre legătura cu sistemele de transport inteligent. Eu nu sunt de acord cu ideea de a modifica frecvența. Uh, pentru um, taxa rutieră electronică, pentru că s-ar ajunge la niște timp de așteptare absolut insuportabil. Eu cred că e mai simplu să rezolvăm problema interferențelor. Lista tehnologiilor folosite, spre deosebire de ce a propus Comisia în ultima versiune nu trebuie să fie o anexă, ci trebuie să facă parte din textul directivei. Privitor la definiții acum, în general, ne dorim să existe coerență cu directiva Eurovinietă, deoarece acum definiția vehiculului ușor nu este una și aceeași de aceea vă rug, vom face în așa fel încât definițiile să fie aceleași, la fel și cu definiția operatorilor. Vom încerca să lămurim mai bine toate aceste definiții. Vom exclude din definiția taxei uh, rutiere electronice trimiterea la acest video tolling în engleză. Deci uh, taxarea pe baza uh, uh, imaginii video. În concluzie, două observații. Una cu privire la punerea în aplicare. Nu avem cine știe ce observații aici, dar nevoie de lămuriri. Propunem o revizuire a pasajului cu privire la mm, punctele de contact naționale Punctele de contact naționale trebuie să pună la uh, dispoziție propria bază de date operatorilor din statul, resp- mm, statul respectiv, acolo unde s-a constatat neplata taxelor. Și trebuie să existe o bună cooperare cu Comisia. Și există și munca uh, comitetului pe tema uh, taxei rutiere electronice care trebuie avută în vedere. Deci, în colaborare cu Comisia, încercăm să identificăm acele puncte care trebuie să fie transferate din decizie în directivă. Mulțumesc! Merci beaucoup! Vă mulțumesc, domnule Salini. Deschidem dezbaterea și dau cuvântul doamnei Segnalova. Děkuji za slovo, paní, paní předsedkyně. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru propunere. Nu am multe de spus. De fapt, doar că în mare sunt de acord cu lucruri menționate deja. Nu susțin unificarea taxării electronice cu ICTS în 5,9 uh, GHz și sunt de acord și cu domnul raportor că autoritatea de a schimba această listă care poate fi folosită pentru tranzacții, că aceste autorități, sau această competență ar trebui să rămână a Parlamentului și mulțumesc există și această conexiune cu ce face Comitetul pentru astfel de taxare. E vorba de decizie, de directivă și putem adăuga câteva definiții. Aș dori să mai spun câte ceva. De exemplu, directiva ar trebui să acopere și taxe pentru zone de emisii scăzute sau pentru intrarea în uh, centrele orașelor. Vehiculele trebuie să aibă mai multe unități la bord pentru plata acestor taxe și așa, asta e similar și în orașe și e vorba de introducerea mai multor tipuri de viniete. E o propunere de calitate și aștept cu interes să cooperăm cu, cu dânsul și cu alții. Mm, Senalova. Vă mulțumim, doamnă Senalova. Am să-i dau cuvântul imediat domnului Demesmacher. Yes, thank you, and please excuse Mr. To- Mulțumesc și domnul Tojenovski roagă să-l scuzați, n-am putut să ajungă la acest schimb de păreri mi-a cerut să vă prezint poziția sa. Deci raportul din umbră crede că raportul e echilibrat și dorește să susțină amendamentul 6 lista de tehnologii să rămână în procedură de codecizie și nu prin acte delegate. Mulțumesc atât din partea noastră. Asta este foarte pe scurt, domnule Demesmacher. Bravo. Domnul Van Miltenberg, aveți trei minute. Voorzitter, eh, dank allereerst aan de rapporteur voor eh, het eh, draft report. Ik ben... Da, eu voi spune ceva mai mult. Mulțumesc pentru proiectul de raport. Sunt de acord că interoperabilitatea e importantă și trebuie creată în scurt timp, astfel încât șoferii să aibă un singur aparat care să funcționeze în toată Europa și nu diferite tipe, tipuri de aparate. Interoperabilitatea va fi garantată cu această propunere a Comisiei și la fel și schimbul de informații când taxa nu este plătită. La fel și implementarea principiului poluatorul plătește. Avem nevoie de reguli clare și, de asemenea, și protejarea datelor cu caracter personal trebuie garantată. Aceste elemente trebuie armonizate, trebuie să fie proporționale și trebuie să se țină cont de plata neo neobligatorie a, ta, a amenzilor, ca oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a plăti taxa retroactiv fără a fi imediat amendați. Sunt de acord că tehnologia e esențială ca să avem un sistem eficient și interoperabil. Nu sunt încă de însă de acord să luăm tehnologie din anexa 4 și să o trecem în regulament. Vedem multe evoluții în, în aceste tehnologii și e important să fie implementate rapid. Nu sunt de acord cu antevorbitorii, eu cred că trebuie să avem în continuare flexibilitate aici. E important să putem folosi o anexă și acte delegate, astfel încât dacă apar tehnologii noi, să poată fi trecute în practică în cel mai scurt timp decât să ajungem într-o procedură dificilă de codecizie. Ar fi mai flexibil, mai interoperabil pentru aceste sisteme. Deci acel amendament nu se va bucura de susținerea noastră. Mulțumesc. Lunde, parole Domnule Dalunde, aveți cuvântul. Monsieur Dalunde, Mulțumesc, doamnă președinte. Salutăm această inițiativă. Sunt convins că este important să taxăm eh, traficul astfel încât să putem influența lucrurile și să putem face oamenii să folosească și alte mijloace de transport. Acest lucru trebuie... Uh, iar regulile trebuie să fie, cam, să fie aceleași în uh, toate statele membre, pentru că uneori oamenii fac naveta între două uh, țări diferite. Exemplu Copenhaga și Malmö De asemenea, um, mă bucur că este avut în vedere interoperabilitatea și în ceea ce privește transportul de mărfuri. Vă mulțumim foarte mult, doamna Revodalon. Câte minute, doamnă președinte? Două minute, doamnă Revodalon. Da, mulțumesc. Aș vrea să spun că sprijin propunerile um, Comisiei uh, și ale raportorului în ceea ce privește nevoia de a consolida interoperabilitatea sistemelor de taxare. Și asta are o legătură și cu raportul meu. Acest raport este, privind interoperabilitatea este important pentru că este nevoie de o armonizare la nivelul Uniunii Europene. Este un uh, raport, deci, esențial pentru uh, stabilirea de taxe și tarife la nivel european. Aș vrea să îi cer câteva clarificări uh, raportorului. Domnule Salini, aveți în vedere să clarificați uh, guvernanța sistemelor europene de taxare între prestatorii naționali și cei la nivel european? De asemenea, în ce măsură ar fi relevant să includem sistemele de taxe pentru, pentru centrul orașelor. Vă mulțumesc, doamna De Monte. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc frumos domnului raportor pentru propunerea pe care a făcut-o. Eu am toată încrederea în acest raport și în această propunere, inclusiv în inițiativa Comisiei, pentru că cred că am ajuns în momentul în care avem nevoie de interoperabilitate între sistemele de taxare rutieră electronică. Mai în detaliu, în ce privește propunerile raportorului, sunt de acord cu amendamentul numărul 1, și anume că trebuie să acordăm atenție atât uh, companiilor care uh, gestionează uh, rețelele, pentru că dacă nu facem acest lucru, apoi va exista și un impact asupra utilizatorilor. Amendamentul 2 da, tehnologia cred că ne permite un dialog cu sistemele de transport inteligent, deci trebuie să favorizăm uh, soluții mai ușor de pus în practică uh, și soluții digitale decât să avem nu știu câte sisteme diferite și în plus uh, ca nu care cumva timpii de punere în aplicare să fie diferite de la un stat membru la altul, deci trebuie să avem niște propuneri concrete și ușor de puse în aplicare pe piața internă într-un rest timp scurt. Este foarte important să ușurăm uh, transmiterea datelor, pentru că știm că există uh, fenomene um, de neplata taxelor, mai ales în zonele frontaliere. Și nu ar trebui ca acest instrument să devină unul care să favorizeze concurența deloială. Deci ne trebuie un sistem eficient de control, uh, tocmai pe cale informatică, pentru că așa putem să evităm și distorsionările care apar pe piață. Vă mulțumesc pentru propunere. Merci beaucoup. Mulțumim, doamnă de Monte. Acum uh, dau cuvântul raportorului de la Comitetul Economic și Social, domnul Vitas Naselis. Aveți cuvânt. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. După o îndelungată analiză și după multe discuții, am adoptat și noi la CESE un aviz privind interoperabilitatea sistemelor de taxare electronică. După cum au spus, avem și noi o poziție pe lângă cea propusă de domnul Salini. Aș dori să intervin în limba mea maternă, lituaniană. 20 šalių jau naudoja elektroninės rinkliavų technologijas labai deci În momentul de față, peste 20 de state membre folosesc un astfel de sistem de taxare electronică, însă nu sunt coordonate între ele. Tocmai de aceea sprijinim propunerea Comisiei de a armoniza sistemul. Asta ar permite reducerea pierderilor din cauza taxelor neplătite și s-ar evita situația în care există o distorsiune a concurenței din partea diferitelor operatori de transport. Vehiculele ar avea montat un echipament pentru taxare, dar este un echipament uh, scump. De aceea cred că ar trebui să promovăm alte tipuri de echipament, uh, tablete, smartphone-uri care să uh, facă același lucru. Însă trebuie investit în uh, programe, în softuri uh, și trebuie ca ele să fie adaptate la statele membre. Trebuie să îmbunătățim și aspectele organizaționale. Trebuie de asemenea să evităm uh, monopolurile și, în plus, trebuie să ne adaptăm sistemul la sistemul Eucaris. Va fi nevoie de mari uh, investiții. Din punctul nostru de vedere, Comisia Europeană ar trebui să pună la dispoziție fonduri și asistență practică pentru îmbunătățirea sistemului. Multe companii mici uh, și uh, persoane, inde persoane independente lucrează în acest sector. Deci trebuie să ținem cont și de aspectul uh, social. Cred că trebuie armonizat sistemul și asta cât se poate de repede, iar statele membre trebuie să coopereze. Apoi, sistemul trebuie să fie flexibil și să permită utilizarea echipamentelor existente, dar trebuie să fie și deschis la inovația tehnologică și, de asemenea, să nu uităm principiile sociale din Uniunea Europeană. Merci beaucoup, monsieur le rapport. Mulțumesc foarte mult, iar acum vă mulțumim, uh, domnule raportor, din partea CESE, iar acum îi dau cuvântul domnului Ilie Joa pentru intervenția Comisiei Europene. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Salini pentru proiectul său de raport și pentru sprijinul exprimat față de propunerea Comisiei și pentru faptul că sprijiniți obiectivul uh, acestei propuneri, sprijinirea interoperabilității. Sprijiniți de asemenea ceea ce așum eu inovația principală a propunerii, acest mecanism de schimb de informații pentru a ne asigura că uh, taxele sunt plătite de toată lumea. Nu aș vrea să uh, subliniez uh, toate amendamentele pozitive pe care le sprijinim. Aș vrea să mă refer uh, în principiu la amendamentele care oferă punctelor naționale de contact posibilități acestea să oferă mai multe posibilități uh, taxatorilor. Uh, există o listă de tehnologii care sunt o bază pentru interoperabilitate. M-aș bucura ca aceasta să fie reintegrată în partea principală a directivei. Noi considerăm că este un element foarte important care trebuie să fie schimbat numai prin procedură legislativă ordinară și domnul, pe de altă parte, avem poziția domnului Van Miltenburg, um, ideea de a avea aceste tehnologii în anexă ar face uh, posibilitatea de a adapta această listă mai uh, accesibilă, mai facilă și într-o perioadă mai scurtă de timp. Deci uh, este ceva ce merită discutat. Mai există un punct la care Comisia nu este de acord cu raportorul. Excluderea din definiția uh, taxării electronice a sistemelor ANPR. Nu prea înțelegem de ce raportorul propune uh, excluderea acestui sistem. Noi găsim că există două motive bune pentru a le menține în domeniul de aplicare. În primul rând, dacă excludem ANPR, asta înseamnă că acest sistem nu va beneficia de pe urma inovației propunerii și anume schimbul de informații pentru a ne asigura că utilizatorii infrastructurii plătesc taxa. Și știm de la um, operatorii sistemelor că există multă fraudă deci, practic, există utilizatori care nu plătesc. Și un al doilea motiv este că din ce în ce mai multe astfel de sisteme există, mai ales în orașe și noi credem că dacă includem aceste sisteme în domeniul de aplicare al directivei, vom crea o piață și vom da posibilitatea tuturor furnizorilor să ofere soluții europene pentru toți utilizatorii, fie ei uh, utilizatori privați sau comerciale ai șoselelor. Deci noi propunem să se reintroducă ANPR în domeniul de aplicare al acestei legislații. Nu în ultimul rând, un element important din partea domnului Salini, un element uh, instituțional. În paralel cu directiva, negociem cu statele membre o revizuire a deciziei uh, ETS, care se referă la drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii și a celor care oferă serviciile de taxare. Se pare că anumite prevederi ale acestei decizii EETS uh, sunt esențiale și dacă există elemente esențiale de interoperabilitate, ele nu pot fi adoptate prin act delegat și nici prin act de punere în aplicare, deci ar trebui să fie uh, uh, discutate la nivel de legis legislativ ordinar. S-ar putea ca o parte din aceste elemente să fie incluse în uh, această propunere. Discutăm cu raportorul despre acest subiect. Atât, doamna președintă, mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur Liegeois. Euh, monsieur Salini, la parole est... Vă mulțumim, domnule Liejoa. Domnule Salini, aveți cuvântul. Grație. Vă mulțumesc și vreau să adresez mulțumiri colegilor raportori din umbră pentru toate observațiile pe care le-au formulat. Cadrul general uh, dovedește că avem uh, posibilitatea să ajungem la un echilibru într-un rest timp cât mai scurt, sper. Și mă voi concentra asupra criticilor Încep cu observația comisiei. Inițial a existat o divergență de opinie în ce privește rolul uh, um, uh, sistemului care citește uh, plăcuțele de înmatriculare. Vreau să spun raportorilor din umbră că eu nu vreau să exclud acest sistem de citire video a plăcilor de matriculare. Nu, vreau să existe uh, un instrument care să însoțească acest uh, instrument. Eu nu cred că uh, poate fi folosit ca probă. Poate să fie un element complementar, dar în niciun caz să fie singura bază pe, uh, pentru uh, procedurile de uh, sancționare, dar noi vrem să avem uh, un obiectiv de verificare mai amplu. În ce privește celelalte observații, am notat disponibilitatea Comisiei de a include lista cu tehnologiile în uh, directivă și să nu mai apară în anexă. În ce privește ALDE, uh, ei au spus că uh, um, timpii trebuie să se afle în anexă. Dar dacă exact caracteristicile tehnice sunt scoase din directivă și ajung în anexă, atunci uh, golim practic de conținut uh, această directivă. Procedura de codecizie prin uh, natura ei este poate mai lungă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie o pierdere de timp. Dacă obiectivele sunt foarte clare, chiar și procedura de codecizie, perioada de necesară analizei și adoptării poate să fie mai scurtă ar fi bine să așteptăm să avem un bun echilibru între instrumentele de citire a plăcuților de matriculare și de uh, taxare rutieră electronică. Și, de asemenea, în ce privește distinția între transportul urban și uh, extraurban, uh, propun să ajungem la niște soluții care să reglementeze mai întâi problemele cu transportul extraurban, pentru că din cauza lipsei de armonizare pierdem sute de mii de euro pentru că uh, taxele nu sunt plătite. Și după ce rezolvăm problema cu transportul extraurban, ne vom uh, ocupa și de cel urban. Vă mulțumesc, domnule Salini. Vă amintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este de asemenea 20 februarie la prânz. Continuăm lucrările noastre cu punctul privind examinarea celor două acte delegate privitor la o metodă de securitate comună pentru securitatea feroviară. Am să cer comisiei să ne facă prezentarea. Bună ziua! Domnule Fici, dumneavoastră veți face prezentarea, vă dau 4-7 minute ca să ne puteți comunica informațiile despre actele delegate, cum spuneam, o, o securitate comună pentru securitatea feroviară și voi da apoi cuvântul raportorului care s-a ocupat de actul legislativ de bază. Și dacă șase deputați doresc să ia cuvântul, pot să o facă. Cei care părăsesc sala sunt rugați să o facă în liniște, din respect pentru ceilalți colegi. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul. atât attendez, Allez, vous sortez de la salle. Allez-y, la parole est à vous. So, thank you very much, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt aș vrea să vă prezint două acte delegate pentru sisteme comune de gestionare a securității pe calea ferată. Un prim slide. Am să vă exprimăm, explicăm pe scurt ce sunt metodele comune de securitate. Ele descriu cu oarecare detaliu care întreprinderi feroviare trebuie să dovedească ce au făcut pentru a asigura uh, Uh, siguranța uh, pe calea ferată în operațiunile lor. Însă nu sunt prevederi uh, prescriptive, nu vă spun cum să atingeți siguranța, ci doar care sunt obiectivele ce trebuie um, atinse. De asemenea, nu este ceva nou. Fac parte din legislația existentă însă um, acum au fost uh, transformate în acte delegate. Următorul slide, vă rog. Primul dintre cele două regulamente delegate este cel ce se referă la sistemele de gestionare a siguranței uh, și lucrurile ce trebuie demonstrate înainte de a obține certificatul de conformitate și elementele noi aici sunt Um, introduse pentru a uh, se face adaptarea la, celui, la cel de-al patrulea pachet uh, feroviar. Um, a, vom avea agenția pentru calea ferată ce va deveni competentă în o serie întreagă de domenii, va, se va ocupa de operațiunile transfrontaliere și uh, întreprinderile vor avea posibilitatea de a se adresa uh, și autorităților naționale pentru certificatele pur naționale. Folosim oportunitatea pentru a îmbunătăți uh, sistemele de siguranță. De asemenea, punem accentul pe rolul factorului uman deci, uh, comportamentul uh, angajaților, uh, acestor, uh, acestor operatori de infrastructură pentru a, a asigura siguranța. Deci, uh, analizăm chestiuni precum formarea personalului și procesele, procedurile în întreprinderi, procesul de învățare din eventuale accidente, dar și, uh, în general, cultura uh, Uh, organizațională și uh, posibilitatea de raportare. Ideea fiind să existe sisteme la operatorii de cale ferată care să încurajeze pe angajați să acționeze în mod uh, sigur, dar și să raporteze în caz că, în caz că există nereguli. În continuare, uh, autoritățile naționale se ocupă de supravegherea întreprinderilor de cale ferată, uh, operatorii de infrastructură, uh, chiar dacă sunt autorizați de Agenția Europeană, deci și dacă sunt autorizați la nivel național și la nivel european, statele membre fac supravegherea. Despre asta vorbim aici. Ce este important de asemenea este în cazul în care certificatul este acordat de agenție și au loc operațiuni, um, iar operarea are loc la internațional, trebuie să existe o cooperare din partea agențiilor naționale uh, în ceea ce privește supravegherea. Ele trebuie să efectueze această supraveghere împreună. Iată Uh, inovația în acest uh, act delegat. De asemenea, am uh, îmbunătățit câteva dintre definiții. Și un ultim element pe care aș vrea să vi-l prezint astăzi, pe scurt, procesul de consultare niciunul dintre aceste acte, dintre acest, niciunele dintre aceste reguli nu sunt noi, deci nu sunt controversate. Se bazează pe o recomandare din aprilie anul trecut al Agenției de Cale Ferată. Au existat reacții din partea publicului anul trecut. Uh, nu au fost elemente foarte controversate, unele elemente au fost preluate, uh, în uh, propunerile pe care le aveți în fața dumneavoastră astăzi. Acestea fiind spuse, aș vrea să mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru întrebări și comentarii. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim foarte mult reprezentantului Comisiei Europene. Lansăm uh, dezbaterea și domnul Michael Kramer este raportorul nostru, din păcate nu poate fi prezent, îmi cer scuze numele său. Domnule Bach, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Este un act delegat uh, foarte tehnic, dar a fost bine prezentat. Câteva întrebări în ceea ce privește articolul 8, în ceea ce privește metodele comune de siguranță și în ceea ce privește punctul 2, supravegherea întrebări către comisie. Deci, care este rolul de coordonare al ERA și Comisia Europeană joacă vreun rol în acest, um, în acest proces de coordonare? Care este limba ce se folosește uh, pentru schimbul de informații? În 2-3 ani probabil va fi util să primim un raport în care să se uh, descrie cum au loc acțiunile coordonate și cum are loc supravegherea coordonată. Apoi, în ceea ce privește raportarea, aș vrea să întreb uh, și reacțiile, mă scuzați. Aș vrea să vă întreb ce reacție aveți din partea uh, autorităților naționale de siguranță în ceea ce privește actualizarea sau înnoirea certificatelor de siguranță și poate și o chestiune procedurală. Ați avut și alte propuneri sau alte idei de uh, procedură sau a fost singura pe care ați avut-o în vedere? Și o ultimă întrebare. În cazul în care ar avea loc un accident pe o rută internațională, care ar fi rolul ERA, uh, deci a Agenției pentru Calea Ferată, și care ar fi rolul Comisiei? Uh, în, caz, în cadrul anchetei. Poate era să facă recomandări și să propună măsuri concrete? Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Bach. Mulțumim, domnule Bach. Acum cuvântul are Comisia pentru răspunsuri. Ben, je vous ai pas vu, monsieur Wim van de Mă scuzați, domnule Wim van de Camp, nu v-am văzut. Aveți cuvântul, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Dat kan ook niet, want ik had mij niet gemeld. Uh... Doamnă președinte, n-aveați cum să mă vedeți pentru că n-am cerut cuvântul. Dar ascultând eh, discuția între Comisia Europeană și întrebări, de fapt, întrebările domnului Bach la prezentarea Comisiei Europene, în calitate de cetățean eh, european, aș vrea să întreb dacă siguranța s-a îmbunătățit sau e prea devreme să ne pronunțăm? Trebuie să ne asigurăm că cetățenii pot urmări ce, ce se întâmplă. Lucrurile s-au îmbunătățit? Asta este întrebarea mea. Mulțumim pentru această întrebare cât se poate de precisă, domnule Van de Camp. Deci, ce ne spune Comisia Europeană? Mulțumesc. Urmărim îndeaproape statisticile în ceea ce privește siguranța din partea statelor membre, iar uh, imaginea este una foarte diversă, diversificată. Unele state membre au standarde de siguranță foarte ridicate, în alte părți ale Europei siguranța este mai mică, poate din motive de investiții. Acestea fiind spuse, uh, trebuie spus clar că mm, în toată Europa calea ferată este mai sigură decât șoseaua poate în acele părți ale Uniunii Europene unde siguranța nu este atât de uh, bine pusă la punct, uh, era uh, are un plan pentru a coopera cu statele membre pentru a identifica elementele um, deficiente și pentru a se ajunge la procese care să îmbunătățească siguranța. Însă, statisticile arată că în Europa siguranța fie stagnează, fie se îmbunătățește. S-au făcut investiții, de exemplu prin RTMS, uh, și aceste lucruri ne vor permite să avem sisteme mai sigure în viitor. Este important ca investițiile să continue. Mulțumesc foarte mult! Uh, eu aș vrea, în primul rând, să salut progresele uh, Uh, efectuate și în cadrul raportului domnului Kramer. Sunt progrese esențiale. Aș avea însă și o întrebare. Statele membre, cum se pregătesc pentru aplicarea acestor noi uh, reguli? Și, având în vedere numărul mare de accidente, în Franța am avut uh, exemple uh, catastrofice catastrofale, mă scuzați, ehm, ce putem face pentru a evita în viitor astfel de accidente? Thanks. Uh, well, in terms of transposition of the fourth railway package overall. În ceea ce privește transpunerea celui de-al patrulea pachet, statele membre au până în iunie anul viitor să uh, transpună legislația, după cum uh, știți. Există însă și o opțiune de a amâna implementarea până în iunie 2020, pentru care este nevoie numai de o notificare ce trebuie trimisă în acest an. Avem contacte în mod regulat cu statele membre prin uh, comitetul nostru de reglementare și majoritatea statelor membre ne informează că doresc să implementeze până în iunie anul viitor. Nu am primit uh, textele de transpunere din partea tuturor, uh, dar le uh, solicităm pentru a ne asigura că interpretarea este uniformă în întreaga Europa, iar Agenția pentru Calea Ferată cooperează intens cu autoritățile naționale pentru a se asigura că acestea își adaptează munca și măsurile la legislație. Am avut o serie întreagă de conferințe anul trecut cu ERA și Comisia și diferite grupuri de autorități de uh, siguranță. Uh, vom face același lucru și în acest an pentru a analiza unele detalii de implementare, deci se lucrează. E prea devreme pentru a ști dacă statele membre vor face exact ce ne dorim noi să facă, dar uh, după cum spuneam, se lucrează la asta. În ceea ce privește accidentele, și bineînțeles a existat tragicul accident din Franța chiar înainte de Crăciun. Bineînțeles, de fiecare dată când se întâmplă este foarte trist și trebuie să tragem învățămintele, dar cred că este important ca să știm că nu avem niciun fel de indiciu că siguranța scade. Um, într-adevăr, există uh, probleme cu trecerile la nivel, există mari investiții pentru a reduce numărul acestor uh, treceri la nivel, uh, tocmai pentru a reduce riscul de accidente. Încercăm să punem în aplicare noi sisteme um, poate în care vehiculele pe, pe cale ferată și cele rutiere să comunice între ele, dar pentru asta va mai uh, dura mm, probabil vreo 10 ani. Pentru a-i răspunde domnului Bach, uh, rolul ERA și rolul Comisiei, să fie clar, sub directivă, rolul de anchetă al accidentelor uh, este al statelor membre este ceea ce s-a decis când s-a adoptat directiva. Când are loc un accident, autoritatea națională din fiecare țară trebuie să ancheteze și în funcție de gravitatea accidentului să ofere să pună la dispoziție uh, autorităților uh, și uh, agenției europene raporturi. bineînțeles, uh, uh, dacă există probleme, uh, se poate, trebuie mm, revăzut un astfel de raport pentru a vedea ce se poate face. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii. Bineînțeles, vom reveni la toate aceste elemente. Dragi colegi, Aș vrea să vă amintesc că urmărim cu mare atenție tot ce ține de actele delegate. Parlamentul trebuie să fie informat uh, la fel ca și experții din statele membre. Ne așteptăm deci să ne bucurăm de același nivel de informare. Vă mulțumesc foarte mult și sunteți bineveniți în comisia noastră. Dragi colegi, facem o pauză, ne re, um, încheiem aici, uh, ne revedem mâine. Uh, reuniunea coordonatorilor va avea loc la 17.30. Je l'avance d'un quart d'heure, monsieur Telins. Cu un sfert de oră mai devreme, totuși. Nu sunteți de acord, domnule Telici, că ați fi vrut să fie acum? Sau sunteți nehotărât? Yeah. Uh,